Um, hello everyone. I want... Bună ziua tuturor! Bine ați venit la acest schimb comun de opinii cu membrii din comisiile DEVE și ENVI. Încă de la crearea sa, Comisia ENVI a considerat că platforma pentru părțile interesate este un element esențial în monitorizarea și urmărirea îndeaproape a punerii în aplicare a ODD-urilor la nivel european, obiectivele de dezvoltare durabilă. Astăzi suntem nerăbdători să auzim la ce a lucrat platforma și cum stă lucrurile cu raportul pe care îl va adopta în octombrie. Avem 17 ODD-uri care vizează toate chestiunile transversale cu care se confruntă societățile omenești, toate țările, inclusiv Uniunea Europeană. Trebuie așadar la ora actuală să își grăbească tranziția către o dezvoltare mai verde, mai justă și mai inclusivă până în 2030. Comisia Envy s-a arătat foarte interesată în înțelegerea abordării Comisiei Juncker cu privire la sustenabilitate. Ne interesează să știm când va prezenta Comisia documentul de reflexie și dacă dorește să mai adopte o comunicare cu privire la Carul 2030 și acordul la Paris. Salut de asemenea și prezența ONU la ședința noastră de azi, deoarece ODD-urile sunt obiective globale. Raportarea cu privire la Uniunea Europeană către forumul politic la nivel înalt din 2019 este de asemenea un element despre care își dori să vorbească Comisia astăzi. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Linda McAvan, care este președinta Comisiei DEVE. Domnia ei ne va prezenta Musafiri și va da drumul discuției. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Valean, pentru faptul că ne-ați invitat să, facem, să organizăm acest eveniment în comun. Comisia noastră a fost implicată uh, îndeaproape în foarte multe întâlniri, de exemplu la New York, despre ODD-uri, încă din 2015, când au fost adoptate aceste obiective. În septembrie este cea de-a treia aniversare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană a fost foarte implicată încă de la început în acest acord la New York. Pentru că membrii comisiei noastre este important un lucru. Da, lucrăm pe aspecte externe care ține până în aplicare ODD-urilor. Facem acest lucru prin nou nostru consens cu privire la dezvoltare, sunt diverse instrumente externe, dar în același timp Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de leadership și să vină cu rezultate pe întregul pachet de ODD-uri. În prea multe ministere din țările europene, oamenii consideră că ODD-urile sunt concepte care înlocuiesc obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Dar ODD-urile nu despre asta sunt. Nu e vorba de o planetă comună, cu resurse comune. Trebuie să analizăm toate politicile în toate țările noastre ca să rezolvăm situația. Este o schimbare de paradigmă în ceea ce privește abordarea conceptului de sustenabilitate. Uh, de aceea astăzi sper că experții noștri și Comisia Europeană vor putea să ne furnizeze anumite informații despre cum se desfășoară pregătirile pentru iulie 2019. Uniunea Europeană va prezenta un raport la acel forum politic la nivel înalt cu privire la punerea aplicare în Uniunea Europeană a ODD-urilor. Mă interesează aspectele interne și externe, cum se va face raportarea pe aceste aspecte la New York. Pentru Parlamentul nostru nu este momentul ideal la anul pentru că vor fi alegeri în luna mai. Un nou parlament va fi instituit de la începutul lui iulie, prin urmare nu vom ști exact cum vor funcționa lucrurile din punctul de vedere al reprezentării parlamentare. De aceea, 2018, când ne-a mai rămas din acest an și când ne-a rămas și în 2019, Iată, deci intervalul în care trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru acel eveniment. Săptămâna viitoare va merge o delegație la New York, mai mulți membri din sala noastră, din uh, sală, vor merge acolo și de aceea îi salut pe vorbitorii noștri. Trebuie să-i uh, prezint. În primul și primul rând, vor lua cuvântul reprezentanții platformei pentru părțile interesate pentru de ori. Apoi va lua cuvântul de directorul uh, din cadrul comisiei pentru coordonarea politicilor de la Secretariatul General pentru a ne vorbi despre coordonarea aspectelor interne și externe, apoi ne vorbi cineva de la Biroul de Mediu de la ONU și apoi vor vorbi oameni de la DGDEFCO și de la SEAE. Să începem cu oaspeții noștri de la platforma părților interesate. Primul rând, domnul Ian Notre-Dame, de la CSR Europe, domnul Bert Kubi, de la Comitetul Regiunilor, și doamna Patricia Heidegger, de la Biroul European de Mediu. Nu știu cine va lua cuvântul în primul, cum vă împărțiți uh, timpul de vorbire. Poate ne puteți spune câteva lucruri despre această platformă a părților interesate, uh, cum simțiți dumneavoastră că funcționează și cum se implică ea în munca Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu sunt Patricia Heidegger, voi lua cuvântul prima. Noi avem o prezentare în comun cu privire la această platformă a părților interesate. Vreau să vă prezint pe scurt cine suntem. Știți că platforma părților interesate a fost creată la prima întâlnire care a avut loc în decembrie anul trecut, dacă țin bine minte. Platforma Părților Interesați este un grup de experți al Comisiei. Există două entități. Platforma propriu-zisă, segmentul la nivel înalt, și apoi există și un comitet director de gestiune, adică noi facem parte din comitetul de gestiune, ne ocupăm de sarcinile administrative cotidiene. De asemenea, ne-am împărțit și în diverse subgrupuri, ținând seama de uh, gama foarte largă de aspecte pe care dorim să le abordăm. La ora actuală ne ocupăm de o sarcină specifică, nu ne limităm însă la aceasta. La ora actuală ne referim la contribuția acestei platforme la documentul comisiei, documentul de reflexie al comisiei, care va fi difuz, um, lansat uh, mai încolo în cursul acestui an. Avem o echipă de redactare pentru contribuția noastră la acest document de reflexie. Vrem să vă prezentăm cum stau lucrurile la ora actuală. Încă nu avem însă un document final. Este o muncă în desfășurare, nu avem concluzii finale și sperăm uh, că acestea vor fi pregătite pentru luna octombrie. Putem să vă prezentăm ce avem până în prezent. După cum am spus, există șase subgrupuri în MSP, în platforma părților interesate. Este un proces continuu care va depăși cadrul strict al acestui um, document al Comisiei. Avem uh, și sugestii pentru următorul uh, CFM și cum să fie acesta pregătit pentru sustenabilitate, ce înseamnă toate aceste lucruri, etc. Aș dori să vă prezint din propria mea perspectivă câteva lucruri. Munca la MSP a fost o experiență foarte nouă pentru toți membrii. Într-adevăr, sunt toate părțile interesate acolo. Societatea civilă, cercetătorii, întreprinderile, CESE, uh, COR, municipiile, orașele diverse părți interesate care se reunesc și discută. Suntem încă la început, dar cred că plus valoarea foarte clară este că toți acești oameni sunt împreună la o masă și discută. Sunt forțați, practic, să găsească soluții comune. De aceea eu consider că este un proces foarte interesant, foarte important. De asemenea, a deschis foarte multe oportunități. Am avut cu toții șansa să învățăm mult unii de la alții, în așa fel încât să ajungem la soluții comune. Să începem cu prezentarea muncii noastre actuale. După cum vă spuneam, sunt doar câteva recomandări preliminare. Care este calendarul? Platforma părților interesate va adopta recomandările sale pentru documentul de reflecție al Comisiei doar în luna octombrie. De ce vreau să subliniez faptul că aici sunt uh, recomandări preliminare. Documentul nostru la ora actuală este împărțit în 5 capitole. Vom prezenta pe scurt cele cinci capitole, unul câte unul. Fiecare dintre noi va, va vorbi despre câte ceva. Eu am să încep cu capitolul 1, unde este vorba despre viziunea noastră. Înainte să trec la unul dintre elementele cheie, o strategie sustenabilă pentru Europa 2030, aș dori să rezum să sintetizez câteva elemente de asemenea importante din capitolul 1. Pe de o parte, vorbim despre cum putem să ne asigurăm că Agenda 2030 și ODD-urile formează un cadru pentru felul în care dezbatem viitorul Europei. Dorim să folosim acest cadru ca să creăm o discuție pozitivă, în termeni pozitivi, să vedem cum putem transforma societatea noastră. În același timp, încercăm să ne asigurăm că toată lumea înțelege cât de urgent este să luăm măsuri. În primul capitol încercăm să identificăm câteva dintre principalele provocări pe care considerăm că um, le-am găsit în uh, Uniunea Europeană și în ceea ce privește punerea în aplicare a ODD-urilor în Uniunea Europeană. Ați spus și dumneavoastră că de multe ori ODD-urile sunt considerate un fel de MDG-uri plus, un fel de uh, obiective de dezvoltare ale mileniului avansate, dar nu, ele sunt altceva. Și în acest capitol încercăm să descriem uh, care sunt marile provocări cu care ne confruntăm noi? Ce înseamnă ODD-urile în contextul Uniunii Europene? Ce înseamnă pentru noi toate aceste lucruri? Nu voi intra în toate detaliile pe care le-am identificat, în toate provocările acestea. Puteți citi raportul nostru în octombrie când va fi gata. Însă există un consens foarte clar în sânul organizației noastre, cum că e nevoie să cădem de acord cu privire la care sunt provocările propriu-zise care, este, care sunt prioritățile noastre pe, în domeniul ODD-urilor. Am identificat de asemenea și câteva principii cheie nu sunt toate neapărat noi, dar încercăm să le contextualizăm mai mult pentru Uniunea Europeană. Nu le menționez pe toate, dar cred că unul dintre cele mai importante este principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Este important pentru noi într-un context european, nu doar pentru acțiunea noastră externă și pentru cooperarea pentru dezvoltare. Am încercat de asemenea să contextualizăm acest principiu, să înțelegem ce înseamnă el pentru politicile noastre interne în Uniunea Europeană. Un alt principiu important ar fi următorul. Să există o legătură mai strânsă între narațiunea care vizează ODD-urile și cea care vizează drepturile omului. Am considerat că cele două discuții merg în paralel, dar nu există legătură între ele. Mișcarea pentru drepturile omului nu este implicată foarte mult în uh, chestiunile care țin de ODD-uri. Și atunci cum ne asigurăm că, acest, că ODD-urile au, au o perspectivă, o dimensiune mai clară a drepturilor omului? Un alt principiu important este să avem politici adecvate pentru dezvoltare durabilă. Ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al guvernanței? Bine, vă vor spune colegii mei mai mult în acest domeniu, dar noi am constatat că pentru noi sunt foarte multe provocări în ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă. Și acum aș dori să trec la elementul cheie al acestui prim capitol. E nevoie de o strategie privind Europa Sustenabilă 2030, în așa fel încât să aibă succes strategia Europa 2020 actuală. De aceea e nevoie să punem în aplicare, să avem o strategie de punere în aplicare pentru OLD-uri, care să fie o strategie generală pentru întreaga Uniune Europeană. Am definit mai multe elemente cheie din această strategie. Trebuie să fie vizionară, să fie transformatoare, dar și concretă, să pună accentul pe obiective stabilite clar în timp, cu o foaie de parcurs, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, până în 2030 și ulterior, să acopere politicile interne și externe, precum și mecanismele financiare ale Uniunii bazându-se pe o analiză aprofundată a actualelor programe și politici, precum și a tuturor măsurilor care s-au întreprins deja la nivel național, regional, european, internațional, pentru a pune în aplicare ODD-urile. Trebuie să meargă dincolo de uh, obiectivele politice pe termen mediu, trebuie să fie o strategie pe termen lung și nu se pune problema să alegem noi obiectivele și politicile noastre preferate pentru această analiză, ci ea trebuie să acopere toate cele patru dimensiuni ale uh, guvernanței într-un mod holistic. Trebuie să fie foarte precisă în ce privește instrumentele de monitorizare, cantitativă și calitativă, pentru a vedea care sunt progresele înregistrate înspre atingerea ODD-urilor Trebuie de asemenea să recunoască necesitatea transformării modelelor economice și sociale, schimbarea de paradigmă, să implice societatea civilă, partenerii sociali, instituțiile de educație, de asemenea mediul urban. Și în fine, dar nu cele din urmă, am dorit să cunoaștem care sunt avantajele mm, și meritele acestei platforme, astfel încât să ne să vedem dacă n-ar fi util ca ea să devină un instrument permanent care să însoțească politica pentru până în 2030 și cu acestea cred că pot pune capăt prezentării mele. Îi dau cuvântul colegului. Mulțumesc, Patriția, pentru a permite aplicarea unei strategii până în 2030, cum este aceasta, e nevoie de leadership puternic, fără de care nu vom putea face nimic. Va trebui de asemenea să ne revizuim în parte abordarea noastră în materie de administrare, de guvernanță. Câteva cuvinte despre așteptările de leadership din partea Uniunii Europene pe care le avem noi. Și mă refer în special la Comisie, la Parlament, dar și la Consiliu, Referitor la comisie, propunem să existe ca președintele comisiei, împreună cu echipă dedicată și cu toți cei din Colegiul Comisarilor să se ocupe de uh, instrumentele orizontale, de politicile internaționale și așa mai departe. Desigur, e nevoie de o coordonare puternică între serviciile comisiei, și trebuie să spunem că experiențele de la anumite subgrupuri, poate nu toate, dar cele care lucrează acum sub umbrela acestei platforme, manifestă un progres în sensul legăturii dintre serviciile comisiei și părțile interesate și asistăm în general la o creștere a apetitului de coerență între serviciile Comisiei, astfel încât să existe un impact mai puternic al acțiunilor acestora. Președintele Comisiei ar trebui să evalueze progresele făcute și să aibă în vedere măsurile următoare care ar trebui, care ar trebui luate în și pe care ar trebui să le prezinte în uh, discursul său anual din fața Parlamentului European Uh, precum și în prezentarea pe care o face în fața Consiliului pentru Afaceri Generale cu privire la starea Uniunii. Când este vorba de evaluarea progreselor și de următorii pași de făcut, acestea trebuie să fie cele mai importante mijloace de comunicare. Apoi, în ce privește Parlamentul European, legiuitorul Acesta trebuie să se asigure că ODD-urile sunt în mod coerent incluse în toate uh, dosarele legislative și abordate în, orizontal în toate comisiile. Asta ține de dumneavoastră, Parlamentul European. Dumneavoastră trebuie să vă organizați activitatea într-un mod uh, de uh, fertilizare încrucișată, într-un fel, nu să vă fragmentați pe blocuri activitatea. Același lucru care se întâmplă și în întreprinderile mari se întâmplă și la nivelul comisiei. E nevoie de fertilizare încrucișată și de colaborare între diferitele entități care o uh, alcătuiesc. Părțile interesate contează mult pe deputați, pe eurodeputați, pentru uh, a-și asuma rolul lor pedagogic și politic, inclusiv în uh, circumscripțiile lor electorale și în uh, transpunerea la nivel local a ODD-urilor, în viața de zi cu zi a cetățenilor europene, a întreprinderilor și altor actori cheie din societate. Contăm de asemenea pe un impuls puternic dat de Parlamentul European Comisiei pentru oferirea de oportunități financiare, de finanțare și uh, altor uh, oportunități care să stimuleze schimbul de bune practici, astfel încât să fie încurajate statele membre, regiunile și orașele, ca și țările terțe, să pună în aplicare la nivelul lor fiecare ODD-urile. Nu o să insist pe ce conține capitolul 2, ci o să-i dau cuvântul mai departe colegei Bert pentru a se referi la uh, capitolul 3. Colegului Bert. Mulțumesc. O să mă refer în capitolul 3 la instrumentarul folosit. Noi vedem acest instrumentar aplicat în cinci etape. Primul, îl reprezintă stabilirea de priorități politice de către instituțiile Uniunii Europene. Considerăm în acest sens că este fundamental ca dezvoltarea durabilă să se situeze în centrul politicilor, a priori, al priorităților tuturor instituțiilor, al orientărilor acestora. E vorba de orientări politice pe 5 ani, marcate de obiectivele de dezvoltare durabilă. În felul acesta s-ar putea răspunde provocării de punere, legate de punerea în aplicare a Agendei 2020, și anume coerența între politici. Orientările politice trebuie să se concentreze așadar pe obiectivele de dezvoltare durabilă. Coerența politicilor trebuie deci să fie un element central între priorități. Un alt lucru pe care trebuie să-l asigurăm este ca toți actanții, toate părțile interesate, să fie conștiente de existența acestor ODD-uri. La fel și între politicieni. Trebuie sensibilizați politicienii la aceste obiective. Apoi, trebuie să ne asigurăm că obiectivele acestea sunt deplin integrate în toate procesele de politici. Putem face acest lucru printr-o ajustare adecvată a agendei privind mai bună reglementare, pentru a ne asigura că toate actele normative sunt eficiente și pentru a ne asigura că depășim provocarea legată de coerența politicilor. E nevoie de obligarea pozitivă de a adopta o abordare de o abordare care să susțină coerența politicilor la nivel orizontal. A treia etapă, ciclul de coordonare a politicilor, Există și un slide separat în care mă voi ocupa de acest subiect, însă vreau deja să vă prezint un nou ciclu european de coordonare a politicilor. Apoi, tot într-un slide separat, uh, am, tratăm și aspectele financiare cu, inst, cu stimulente financiare, nu numai uh, finanțare, deci, ci și o reformă fiscală. E important ca în Uniunea Europeană să există mecanisme de monitorizare și revizuire pentru a punere în aplicare, robuste pentru punerea în aplicare a ODD-urilor, cu indicatori, cu date statistice fiabile și cu modalități, mecanisme de a ne asigura că există o responsabilitate adecvată din partea tuturor părților interesate. Îmi cer scuze că e cam mic scris, dar iată câte ceva despre acest nou ciclu de coordonare a politicilor pe care îl propunem noi pentru o strategie cuprinzătoare a Europei durabile până în 2030 cu orientări pentru toate politicile, o strategie care să alimenteze atât uh, politicile existente, mm, guvernanța care se aplică în momentul de față, care ar trebui, asta spun întreagăt, așa, să devină mai durabilă, dar și este, este o chestiune relevantă și pentru viitorul ciclu de politici. Cele două sunt aliniate, sunt integrate. Se este important ca această, această strategie să alimenteze stabilirea priorităților cu modalități de raportare și revizuire la nivel național, precum și de aplicare a planurilor la nivel național, probabil într-un ciclu de 5 ani, alimentând de asemenea semestrul european, care va trebui și el să devină mai durabil. But also by having a sustainability check uh, in Aspectele financiare și de monitorizare. E important să ne asigurăm că Parlamentul joacă un rol important în asigurarea unei mai mari sustenabilități a aspectelor financiare, dar un rol îl joacă și statele membre în acest sens, pentru a asigura durabilitatea cheltuielilor publice, cheltuirii banului public în mod durabil și așa mai departe. Deci Parlamentul European este, desigur, colegiuitor, dar are și rolul de monitorizare. Dacă ne uităm pe partea dreaptă a ecranului, vedeți că e nevoie de un sistem de monitorizare în, întreaga, în întregul corp legislativ din partea tuturor comisiilor, cu o analiză nu doar cantitativă, ci și calitativă a legislației care se adoptă. Cred că putem să trecem peste acest slide pentru că subiectul a fost deja tratat. So also... Și dau cuvântul colegei pentru a se referi la capitolul 4. Mulțumesc că am să mă refer la propunerile de politică. Am purtat dezbateri uh, ample în legătură cu structurile necesare de guvernanță. Am discutat pe larg despre uh, instrumentarul european și am considerat însă, dar am considerat că ar fi necesar să fim ceva mai la obiect și să vă arătăm cum vedem noi lucrurile, cum ar trebui să arate această uh, politică integrată. În capitolul 4 privind propunerile de politică, vrem să subliniem că durabilitatea trebuie să se reflecte în mod coerent în toată agenda politică a Uniunii Europene, asigurându-ne că SDG, că ODD-urile se regăsesc în toate inițiativele politice ale Uniunii, deci propunerile politice nu sunt exhaustive. Am hotărât să identificăm cinci uh, um, grupuri de politici, de domenii, să spunem așa, mai ample, pe care noi le-am identificat în baza provocărilor pe care le-am constatat. E vorba însă doar de niște exemple. Statele membre au adoptat și ele în uh, rapoartele lor de dezvoltare durabilă o abordare similară, grupând pe blocuri aceste uh, teme legate de aspectele economice, de mediu și sociale, care, de exemplu, aceste trei ar putea să fie acoperite într-un singur bloc. Nu o să insist foarte mult, o să vă prezint doar pe scurt cele cinci grupări, cele cinci blocuri de politici pe care le-am identificat noi în baza provocărilor pe care le-am analizat. Unul dintre aceste blocuri se bazează pe producția și consumul durabile și aici se regăsesc ciclurile economice, dar se, regăsește, în cer scuze, economia circulară, dar nu numai. Pe urmă avem un alt bloc care se numește participare socială și civică, cu inovare și participarea cetățenilor, cu incluziune socială, iată, un bloc mare de politici din domeniul social. Apoi, energie și climă, desigur, un bloc de subiecte care se leagă la rândul său de alte domenii de politică, Apoi al patrulea se referă la producția alimentară și utilizarea terenurilor agricole. E vorba aici de sistemul de producție alimentară, cu importuri, cu exporturi, cu prelucrare. Și apoi un ultim bloc, politicile de coeziune. Cele cinci blocuri pe care le-am identificat noi în ceea ce privește politicile – și cu exemple de recomandări de politică pentru a ne asigura că fiecare dintre aceste blocuri va putea fi abordat într-un mod mai integrat. Nu o să intru în detalii, vreau doar să vă ofer așa o imagine de ansamblu a metodologiei pe care am folosit-o. Mulțumesc și trecând acum la capitolul 5, Aș dori să încep cu ceea ce spunea Patricia la început. După șase luni de muncă intensă, am reușit să elaborăm și celor care au timp în vacanță le recomand să-l citească, raportul acesta de 260 de pagini de contribuții din partea 30 de membri ai platformei acesteia, cu opțiuni de politică, cu recomandări, o mulțime de lucruri. E un document extrem de bogat, de dens. E greu să pui toate aceste lucruri pe o singură pagină, sigur că nu poți nici să acoperi toate subiectele de interes, trebuie uneori să negociezi dacă vreți ce anume includem și ce nu, la unele chestiuni a trebuit să renunțăm, dar dincolo de tensiunile încă existente, angajamentul de a trage în aceeași direcție este totuși mai puternic. Și cred că există o plusvaloare reală în rolul pe care îl jucăm și va trebui să continuăm să-l jucăm. Astfel încât și după 2019 să ne asigurăm că toată această bogăție de expertiză și de experiență concretă va putea să alimenteze și, pe mai departe, strategia europeană în materie de aplicare a ODD-urilor. E un exercițiu extrem de complicat de acesta al uh, întăririi coerenței între politici, astfel încât să existe un impact mai puternic al politicilor acestora. Așadar, Am reușit să colaborăm foarte strâns cu Secretariatul General al Comisiei la instituirea unei scheme de sustenabilitate europene cu o serie întreagă de categorii, cu termene pentru cetățeni, întreprinderi, organizații ale societății civile care să poată candida până în septembrie și prima ediție se va organiza, credem noi, în primăvara anului 2019, ocazie cu care membrii ai instituțiilor Uniunii Europene, dar și ai societății civile și ai platformei noastre, vor avea ocazia să își spună punctul de vedere față de cei care se ocupă de construcția Uniunii Europene la modul efectiv, oferindu-le și alte variante de soluții practice. Pentru că nu trebuie să ne transformăm în niște nișe, nici la Bruxelles, nici la New York, nici la Washington sau în, în, în capitale, ci trebuie să ținem seama de faptul că, de fapt, toate aceste politici se transformă până la urmă în sudoare, în lacrimi sau în zâmbete de bucurie din partea cetățenilor Uniunii Europene. Prin urmare, trebuie să ne continuăm eforturile de a duce și pe mai departe această platformă, Franz, Franz Timmermans, în mandatul său, a adresat următoarea întrebare platformei. Care sunt măsurile pe care le propun membrii acestei platforme pentru ca obiectivele de, degen- de <laughs> dezvoltare să implice mai mult cetățeanul? În toate propunerile pe care le-am cuprins noi în acest document voluminos, ne-aș fi dorit să putem să discutăm mai mult și sper să discutăm mai mult după luna octombrie și ulterior în 2019 despre această întrebare care e întrebarea cheie cum pot face aceste ODD-uri să stimuleze dezbaterea și să însemne ceva pentru cetățeni, pentru consumatori, pentru bărbații și femeile care lucrează fie în sectorul privat, fie la nivelul administrațiilor publice. Există o propunere de organizare a unui an european al ODD-urilor, să fie ori 2022, ori 2027, dintr-un motiv foarte simplu. Cum putem să asociem următorii 65 sau 70 de ani ai proiectului Uniunii Europene cu un mesaj curajos, și anume că durabilitatea este pilonul fondator al păcii, prosperității și leadership-ului europene în lume în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Se vede că ați avut de lucru, ați fost ocupați, ați venit cu propuneri concrete. O să-i dau acum cuvântul următorului vorbitor, domnul Mercer Hark, de la, directiv, de la uh, Secretariatul General al Comisiei Europene. Din câte înțeleg, s-a făcut aici un apel la mai multă coordonare. Statele membre poate ar, fi, ar ar face bine să înțeleagă cum arată documentul de reflexie al uh, comisiei, când va fi el publicat, se dorește cumva ca el să fie publicat în această vară, o chestiune pe care n-am discutat-o încă în Parlament, dar vă dau cuvântul să ne prezentați dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Dezvoltarea durabilă e ancorată ferm în tratatele europene și se află în miezul proiectului european. Uniunea Europeană până acum a fost antemergător pe dezvoltarea durabilă iar această comisie și-a luat angajamentul de a se asigura că așa vor și rămâne lucrurile și că Uniunea Europeană va continua să aibă un rol de lider pe durabilitate la nivel global. Această comisie europeană lucrează la punerea în aplicare a agendei 2030 în șapte acțiuni principale. Prima dintre acestea a fost definită în comunicarea din noiembrie 2016, care a fost deja prezentată și discutată în acest cadru. În această comunicare, Comisia Europeană și-a prezentat abordarea strategică care constă în primul rând din ODD-urile care să se regăsească în toate politicile europene și în prioritățile Comisiei. Ne folosim de instrumentele de sub o mai bună legiferare, astfel încât să ne apropiem de scopul nostru. Propunerile recente ale Comisiei pentru următorul CFM țin și acestea cont de durabilitate. Aceasta este aliniată agendei 2020. În al doilea rând, ne gândim și la următoarele. Să dezvoltăm o viziune pe termen mai lung, să ne axie, să axăm pe politicile centrale de după 2020. Comisia face toate acestea prin intermediul, intermediul documentului de reflexie la care ați făcut deja trimitere și pentru care platforma pentru părțile interesate își pregătește contribuția, așa cum tocmai ne-au spus. Acest document de reflexie își propune să contureze o viziune politică care să ducă la o stimulare a discuțiilor. Totul urmează să se încadra în discuția mai largă legată de viitorul Europei. E o parte a abordărilor deja lansate de Comisia Juncker înainte de alegerile europene care vor avea loc în mai 2019 și și mai departe. Scopul documentului este de asemenea să informeze noua Comisie Europeană atunci când aceasta își va intra în funcție la sfârșitul anului viitor. În mod evident, Comisia contează și pe Parlamentul European să se implice în întregul proces și să își aducă o contribuție activă. Ne așteptăm ca acest document de reflecție să fie adoptat cândva spre sfârșitul anului, astfel încât să existe timp suficient uh, pentru discuții aprofundate care să se încadreze în întregul proces care ne duce spre următoarele alegeri din mai 2019. Comisia este convinsă că atingerea ODD-urilor e o responsabilitate partajată și e nevoie de implicarea autorităților publice și a părților interesate. Cu aceștia a fost lansată această platformă pentru părțile interesate pentru a ajuta la punerea în aplicare a ODD-urilor. 30 de membri au fost selectați de pe platformă. Aceștia vor reprezenta foarte bine părțile interesate, ONG-uri, companii, societatea civilă, mediul academic. Sunt acoperite și dimensiunile interne și cele externe ale ODD-urilor. Acum, principala sarcină a platformei are de-a face cu aportul la documentul de reflecție, cum tocmai am auzit. A patra acțiune e monitorizarea și raportarea. Monitorizarea implementării agendei 2030 e un element cheie pentru Comisia Europeană. pentru munca noastră în atingerea obiectivelor mileniului. Comisia își dorește un proces robust de revizuire. Acesta ne-ar ajuta să putem să evaluăm ceea ce facem și să ne ajustăm abordarea în funcție de nevoi. În acest sens, Comisia sprijină grupul forului la nivel înalt. Aceasta este o platformă politică pentru revizuirea agendei 2020 și ODD-urilor la nivel global. La nivelul Uniunii Europene, Comisia va monitoriza procesul de revizuire și raportare al ODD-urilor în contextul european, adică o abordare, o raportare monitorizată a punerii în aplicare a agendei 2030 în contextul european. Și această, această sarcină va reveni forului politic. Statele membre, împreună cu Uniunea Europeană, vor avea un raport comun cu privire la dezvoltare și impactul pe care îl vor avea măsurile și apoi sprijinirea agendei 2030 în țările în curs de dezvoltare. Un lucru important pentru HPOF. Ne vom întâlni la nivel de șef de guvern în, uh, începând cu anul 2019. În anul 2019 vom face un nou exercițiu cu un document de reflexie și discuțiile care vor urma acestui document vor constitui o bază importantă pentru raportarea UE la New York. Comisia de anul trecut furnizează și un raport anual cu privire la progresul implementării Agendei 2030, bazându-se pe, bazându-ne pe un cadru de referință cu indicatori pregătiți de Eurostat. A cincea acțiune e legată de Premiul European pentru Durabilitate, lucru deja menționat de membrii platformei. Am anunțat acest premiu în anul 2016 în comunicarea noastră de atunci. Obiectivul este să fie premiate inițiativele importante europene care vor să facă ODD-urile să devină soluții și oportunități concrete. Am lansat acest exercițiu de premiere în luna iunie. Candidații interesați pot să se înscrie în concurs până la data de 14 septembrie. Comisia ar aprecia dacă o serie de membri ai acestei instituții ar face publicitate acestui proces de premiere. Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Comisia pregătește o strategie pe termen lung în acest sens. Comisia a primit un mandat clar la Consiliul din martie pentru a prezenta o asemenea strategie în primul sfert al uh, anului 2019. Comisia va continua această muncă și a propus acest lucru și apoi Comisia Europeană va prezenta un document până în septembrie în acest an. În așteptarea acestei inițiative, Comisia dorește să trimită un semnal important partenerilor noștri la COP14 la Katowice, că ne dorim să avem o asemenea viziune robustă și pe termen lung. În acest context, strategia va analiza sinergiile cu alte politici și inițiative cu Agenda 2030 și cu obiectivele legate de dezvoltarea durabilă. Acordul de la Paris și Agenda 2030 sunt strâns legate între ele. Documentul de reflexie care urmează și propunerea Comisiei cu privire la strategia emisiilor de gaze cu efect de seră sunt importante astfel încât toate procesele să fie transformate în sinergii. Comisia mai lucrează și pe dimensiunea externă. Uniunea Europeană și-a luat angajamente și va continua să-și ia angajamente în a-și asuma un rol de lider la nivel global. Vrem să avem un rol internațional de promovare a dezvoltărilor durabile și luptă împotriva schimbărilor climatice. Strategia pe politică externă și securitate este cea care stabilește direcția acțiunilor externe ale Uniunii Europene și se identifică legăturile clare cu Agenda 2030. În iunie 2017 a existat un nou document convenit pentru alinieră cu obiectivele cu Agenda 2030. În forul politic înalt, Uniunea Europeană și-a luat angajamente clare pentru Agenda 2030 Uniunea Europeană își va demonstra rolul de lider atât la nivel internațional cât și național. Comisarii Vela și Mimița în acest an împreună cu delegația la Parlamentului European și statelor membre vor fi cei care se vor întâlni cu ambasadorii Uniunii Europene. Permiteți-mi să închei prin a sublinia faptul că în cei trei ani de la adoptarea agendei 2030 S-a menținut ritmul proceselor, multe state, companii, organizații din societatea civilă, civilă se axează acum pe durabilitate și proiecte durabile. În același timp, este clar nevoie de alte și al, de multe acțiuni astfel încât să putem să ajungem să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă pe care ni le-am propus, acțiuni după 2030. Permiteți-mi să vă asigur că un, Comisia Europeană își dorește să asigure acest rol de lider al Uniunii Europene și pe ODD-uri și în toate acțiunile noastre externe. Și, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, acum l-aș ruga pe colegul meu Gaspar Frontini de la DGDEFCO să vă spună câte ceva despre dimensiunea externă. Da, dar membrii așteaptă deja de 45 de minute să pună întrebări, așa că mă întreb dacă ați fi de acord să mai așteptați, să luați cuvântul după membrii, pentru că mulți dintre cei din Comisia de la DV cunosc acestea. Să-i lăsăm pe ei să intervină, domnule Gaspar, și apoi să interveniți, bine, doar pentru o serie de întrebări, pentru că au membrii foarte multe întrebări și atunci puteți să continuați. Ei vă cunosc oricum foarte bine din dezbatere asemănătoare. Vine domnul Lucas de la UNEP. 5 minute, vă rog. Thank you, Madam Chair, and, and I'll be... Mulțumesc, doamna președinte, voi fi foarte succint. Aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ați acordat-o ONU, care este observator la platforma aceasta, să vă prezente, prezinte câteva elemente. Mesajul secretarului general Guterres în uh, raportul său cel mai recent este acela că OLD-urile trebuie să fie abordate mult mai serios la nivel european, cu mult mai multă rapiditate. Urgențele sunt, urgența este foarte bine ilustrată de cele spuse de antevorbitorii mei. Criza este foarte mare și dezbaterea de azi face parte din dezbaterea de la nivel global, publică, însă nu este suficient de bine abordată la nivel european. O sinteză a raportului nostru cu privire la ODD. Și apropo, mă bucur că la New York săptămâna viitoare vom avea o delegație a Devco și a Envy. ODD-ul 6, apă curată pentru toată lumea. 2,4 miliarde de persoane încă nu au acces elementar la toalete, de exemplu, sau la trină. Există probleme foarte mari cu poluarea apei, inclusiv în Europa. ODD-ul 7 se referă la energie curată. 3 miliarde de persoane se bazează pe lemne, cărbune sau resturi animale și alte tipuri de cărbune pentru a se încălzi. Deci, combustibilii fosili sunt uh, în continuare foarte larg utilizați și reprezintă o problemă inclusiv în Uniunea Europeană. ODD 11, orașele, Orașele reprezintă o, un element esențial din civilizația noastră și, de exemplu, sărăcia crește foarte mult în orașe. Sunt multe probleme în orașe. 3% din întregul teritoriu al planetei reprezintă teritoriu urban și se ajunge la 60% din consumul mondial de energie. Există și probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă orașelor. Există probleme și cu energia în anumite țări. Va crește consumul energetic pe viitor și în ceea ce vrește hrana, o treime din hrana din întreaga lume este irosită. Hrana irosită în Uniunea Europeană ar putea să hrănească Africa și America Latină. În ceea ce privește biodiversitatea, și aici sunt probleme. Se utilizează din ce în ce mai mult teren pentru exploatații agricole. În Germania s-a pierdut 75% din întreaga biomasă a insectelor. Ne aflăm pe o cale foarte nesustenabilă. Din 2015 până în prezent, iată, avem toate aceste ODD-uri, dar Uniunea Europeană ce realizări a înfăptuit? Nu, prea, nu suficient de multe. Toate aceste criterii de referință despre care vorbim aici trebuie să fie puse la punct pentru că ele sunt utile pentru toate țările la nivel global. În al doilea rând, trebuie să respectăm principiul universalității. Mă bucură spusele comisiei de adineauri. Și noi de la ONU vom analiza aspectele menționate de comisie. Încercăm să ne concentrăm pe cele mai importante lucruri. Mulțumesc uh, și dumneavoastră, îi mulțumesc doamnei Hautala pentru munca pe ODD-uri din Parlament. Toate acțiunile dumneavoastră sunt foarte importante. În ultimul rând, e nevoie ca toți cetățenii europeni să fie implicați. ODD-urile reprezintă viitorul nostru, viitorul luminos pentru toate generațiile pe plan intern, Uniunea Europeană nu a făcut suficiente lucruri, a fost destul de timidă, dar noi mulțumim platformei părților interesate pentru documentul de reflexie la care va avea o contribuție, dar toate acestea nu sunt suficiente pentru a atinge ODD-urile. Noi mm, salutăm parteneratul nostru cu instituțiile europene. Raportul nostru arată că au existat progrese oarecare la nivel mondial în acest domeniu, dar e nevoie de mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Ar fi foarte util să ni le diseminați și nouă. Da, se pare că le avem aici la prezidiu, le vom disemina membrilor pentru că sunt un semnal de alarmă. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Vălean. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că ne veți transmite acest raport sau că l avem deja. Colegii care au tot ascultat de ceva vreme au acum cuvântul să își spună punctul de vedere. În primul rând are cuvântul domnul Linz. Mulțumesc. Sunt uh, Arne Litz, sunt din Germania, din grupul S și D și am participat alături de doamna Linda McAvan și de alți uh, eurodeputați la ultimele întâlniri de la New York. Vă mulțumesc pentru contribuția din partea platformei părților interesate. Îi mul mulțumesc și domnului Luca pentru cuvintele sale foarte interesante. Comisia a spus că noi atingem de urile dar eu nu am constatat acest lucru. Și dacă ne uităm la Eurostat, am constatat că există anumite indicatori ciudați care nu se bazează pe factori externi. Așadar, mecanismele și sistemele de raportare sunt încă o problemă, încă învățăm aici cum să procedăm. Este crucial, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule Luca, să putem ținti exact problemele, să știm exact cum stăm. Fiecare zi este crucială și trebuie să acționăm cât mai repede. Am o întrebare pentru grupul de la platforma părților interesele. Ați spus că încă este un document pe care, la care lucrați și Parlamentul poate interacționa cu dumneavoastră până la sfârșitul anului pentru contribuții și sunt interesat să văd cum am putea să ne referim la cele patru aspecte, cei patru piloni pe care ați menționat sunt membrii ai Uniunii Europene care sunt interesate de sunt membri interesate, sunt state membre din Uniunea Europeană interesate de odd ori Estonia și Danemarca, de exemplu, s-au exprimat data trecută la New York în ceea ce privește domeniul textilelor. Am rămas într-un fel de blocaj la nivelul anumitor direcții generale din Comisia Europeană. DG Comerț și DG Creștere se află cam la același nivel și ar fi foarte interesant pentru munca dumneavoastră să vedeți care sunt cele mai bune cazuri preluate de anumite state membre sau de Olanda, Germania, toate acestea au o inițiativă în numele textilelor pe care doresc, doresc să le pună în aplicare, însă Comisia blochează aceste inițiative. Consumul este un în domeniu transfrontalier, pentru că vizează Uniunea Europeană, dar și relațiile sale cu celelalte țări și celelalte continente. Ar fi interesant să vedem câteva lucruri și aici. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit la noi. Este foarte important să preluăm toate aceste ODD-uri cât mai mult. Anul acesta nu am avut foarte mult succes, există diverse blocaje la nivel de Comisie Europeană, însă la nivelul orașelor, inițiativele orășenești, există anumite semne îmbucurătoare. exemplu, orașul Heidelberg a avut o inițiativă interesantă în acest domeniu. Până în 2025 trebuie să încurajăm orașele să contribuie exact uh, cum trebuie și trebuie să cooptăm aici și Comitetul Regiunilor, precum și COPS, orașele, regiunile, toate aceste niveluri, la toate aceste niveluri trebuie să conlucrăm Ar trebui să avem un an european al ODD-urilor, poate în 2020, 2021, cine știe, cât mai repede în orice caz, pentru că este o mare oportunitate pentru noi și mă limitez la atât. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liț! Urmează doamna Schlein. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Am anumite idei diferite. Nu sunt neapărat de acord cu ce a spus Comisia. Există o nouă propunere pentru noul CFM și cred că prin aceasta Comisia a arătat oportunitatea de a utiliza Agenda 2030 drept cadru politic de monitorizare pentru atingerea ODD-urilor. Dacă menționăm aici doar ODD-urile, nu este suficient. De exemplu, noul NDC sau NDI, depinde cum îl abreviez, noul instrument unic uh, pare că folosește la urmărirea priorităților politicilor Uniunii Europene, în loc să se refere la, de exemplu, nevoile pe termen lung de sustenabilitate ale țărilor noastre partenere. ODD-urile sunt un cadru, bineînțeles, prin care putem arăta în ce direcție dorem să mergem cu noul CFM și dacă am face acest lucru, ar fi un CFM mult mai solid și astfel putem uh, ilustra care este angajamentul Uniunii Europene pentru anumite regiuni, ales pentru regiunile sale, în, din perspectiva anului 2030, obiectivelor 2030. Cu toți am fost prezenți în 2015 când s-a adoptat agenda aceasta. Cu toții ne-am bucurat de această oportunitate, dar, sincer, sincer să fiu, la ora actuală ne confruntăm cu o lume complet diferită. Avem criza multilateralismului, diversi actori uh, de pe plan global se sustragă de la obligațiile lor și atunci Uniunea Europeană fie, este un, fie de un exemplu în atingerea acestor ODD-uri, fie altfel, nu cred că vom avea suficientă voință politică, nu vom avea suficiente resurse pentru a atinge obiectivele pe care le-am propus. Există și tendința de a utiliza banii pentru dezvoltare durabilă în anumite domenii de politică de pe termen scurt, de exemplu controlul și gestiunea fluxurilor migratorii. Apoi există și probleme cu alte aspecte. Încă de la bun început am cerut o strategie cuprinzătoare și uh, complexă pentru ODD-uri la nivel european. E nevoie de o mai bună coordonare, pentru că până acum nu am văzut nicio, nicio astfel de strategie. Avem nevoie de un sistem de monitorizare mult mai bun, cu indicatori care chiar măsoară ce s-a făcut? Nu trebuie să măsurăm doar uh, progresele făcute anterior, ci și ce s-a făcut din momentul în care s-au adoptat ODD-urile până la momentul evaluării. Trebuie să ținem seama și de impactul politicilor noastre fiscale. În ultimul rând, e nevoie de un dialog permanent cu societatea civilă. E nevoie de un proces inclusiv și eficient aici. De aceea eu salut lansarea platformei părților interesate care lucrează și pe ODD-uri la ora actuală și sper de aceea că părerile părților interesate în acest domeniu, cu părerile societății civile, vor luate în considerare. Și încă un aspect, nu vreau să, sună, să sunt prea frustrat în această seară, dar dacă noi participăm la această discuție, cineva se referă la ideea de a nu mai lucra în um, grupuri așa foarte izolate în Comisia Europeană sau în Parlament. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Mai avem doar câteva luni la dispoziție și trebuie să inventăm, trebuie să fim creativi, să venim cu o inițiativă prin care putem crește gradul de conștientizare în rândul tuturor celorlalți membri din celelalte comisii, care trebuie să se simtă și ei responsabili pentru punerea în aplicare a ODD-urilor să vedem cum îi putem invita, cum îi putem implica, ce e mail le putem trimite, ce materiale le putem trimite cu privire la ori Avem grafice minunate pe această temă. Haideți să inventăm ceva, să nu mai gândim așa izolat, în așa fel încât să realizăm ceva până la sfârșitul mandatului nostru. Mulțumesc foarte mult! Ați avut o intervenție foarte pasionată. Domnul Seb Dance. Mulțumesc, eu sunt complet de acord cu evaluarea făcută de Eli în ceea ce privește chestiunile menționate Nici eu nu vreau să mă exprim cu prea multă frustrare, dar e important să subliniem aspectele importante. E nevoie de această perspectivă a sustenabilității la toate nivelurile decizionale din Uniunea Europeană. E nevoie de acest, uh, această perspectivă în fiecare, la fiecare nivel. A fost foarte interesant să ascult ce au spus membrii, adică invitații, și e important să nu pierdem din vedere importanța monitorizării. Raporturile nete, naționale, sunt din ce în ce mai multe. Până la anul, cred că foarte puține state membre nu vor fi raportate. Provocările însă sunt foarte mari. Este pentru prima oară când platforma părților interesate s-a reunit uh, cu noi în acest Parlament. Eu am fost raportor pentru uh, ODD, pentru Parlament, și unul dintre recomandările pe care le-am avut noi acolo este ca Parlamentul să dețină un loc în platforma părților interesate și am menționat această chestiune de nenumărate ori cu Comisia și să spun că, da, într-adevăr, vor fi legături de pline cu MSP. Mă bucur că există un sâmbure de idei în acest sens, dar trebuie să îmi repet totuși acest deziderat. E nevoie să existe o relație formală între noi și MSP, în așa fel încât să mergem mai departe. Legat de aspectele menționate deja, La ora actuală nimic nu este mai presant decât uh, să rezolvăm problemele care țin de de ori. Există amenințări de ordin existențial, nu doar în ceea ce privește politicile noastre, ci, ci și în ceea ce privește instituțiile noastre. Anul viitor, după cum știm, din cauza alegerilor, nu va exista o delegație din partea noastră la procesul ONU la New York într-o perioadă în care Uniunea Europeană raportează cu privire la propriul său progres și atunci ar trebui să găsim anumite idei prin care să ieșim de acest ciclu vicios de 5 ani, acest ciclu electoral care ne pune bețe în roate și în așa fel încât să putem fi reprezentați la anul. În ceea ce vorbește Comitetul Regiunilor, ați spus că avem nevoie de un cadru mai bun aici. Oare Eurostat nu furnizează informațiile necesare la ora actuală? Sunt adecvați însărcinărilor mm, și nevoilor noastre? Poate trebuie să abordăm alte modele, poate trebuie să modificăm ceva acolo. Comisia a spus că CFM-ul se bazează pe sustenabilitate. Dar eu aici nu sunt de acord. Eu consider că cfml ul este un foarte bun exemplu de lipsă de coerență la nivel de politici. Există anumite măsuri care vor extinde utilizarea anumitor combustibili fosili. Și în același timp nu scoatem din uz biocombustibilii dăunători, dar iată, sunt chestiuni fundamentale pe care trebuie să le abordăm. Noul CFM ilustrează foarte clar ideea aceasta de muncă izolată în diversele DG-uri de la comisie, care nu colaborează între ele. Totuși vreau să închei într-o notă pozitivă. Sunt foarte multe aspecte pozitive pe care nu trebuie să le pierdem din vedere, dar e încă loc de mai bine. Mulțumesc. Urmează doamna Hautala. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Inițiativa dumneavoastră cred că a fost uh, grozavă, aceea de a uh, organiza această discuție. Doamna Șlar are dreptate. Nu suntem foarte mulți aici azi, dar cred că ne rămâne nouă să hotărâm cum va aborda Parlamentul punerea în aplicare a agendei Europa 2030. Din momentul în care ne-a vizitat vicesecretarul general Amina Mohamed uh, de la ONU, am înțeles foarte bine că acest Parlament European este un jucător foarte important în acest joc și trebuie să aibă grijă ce face. Aici am discutat despre diversele metode prin care putem pune în aplicare ODD-urile. Un lucru este clar, nu putem continua ca până acum. E nevoie să spargem aceste uh, grupări izolate în care se lucrează în comisie. Trebuie să avem abordare cât mai transversală. Cel mai important mecanism despre care s-a vorbit deja este acela de a face legătura dintre punerea în aplicare și munca pe care o știm deja din semestrul european. Acel gen de eforturi. Deci trebuie să fie un efort uh, comun, niciun sector să nu fie exclus, dar unele trebuie să poarte responsabilitatea. Și cel mai realist model este ca Envy și Deve să continue să se ocupe de coordonarea acestor aspecte. Este foarte bine că se va face o vizită la forumul politic la nivel înalt săptămâna viitoare, pentru că acolo deja se va putea vedea cum ar funcționa în practică toate aceste măsuri posibile. O chestiune importantă, în opinia mea, este următoarea. Cum ne asigurăm că dăm dovadă de coerență în punerea în aplicare pe plan intern, cât și pe plan extern? Iată, cele două dimensiuni uneori sunt foarte divergente. Și ne-am dat seama din discuție că la anul Comisia va prezenta la formă de la nivel înalt un raport cu privire la dimensiunea externă. Este adevărat? Așa este? Sper că este o neînțelegere pentru că e nevoie să abordăm chestiunea, să abordăm cele două aspecte, intern și extern, la oaltă. La toamnă poate că va fi momentul bun ca acest Parlament să organizeze o discuție cu Parlamentele Naționale. Poate că există anumite bune practici în Parlamentele Naționale. Parlamentul German, din câte am înțeles, deja și-a organizat munca în acest domeniu și poate că putem avea o inițiativă ca Envy și DEVE să organizeze o întâlnire comună cu Parlamentele Naționale pe această temă. În mod clar, provocările sunt extrem de urgente și trebuie să le abordăm cât mai repede. Mulțumesc foarte mult, doamna Hazekamp. Mulțumesc, doamnă președinte. Din solidaritate cu interpreții din, uh, interpre, din uh, Parlamentul European, voi vorbi în limba olandeză. Dacă e să dăm credere guvernelor, totul este foarte bine, dar realitatea este alta. Dar să vedem cum stau lucrurile cu țara mea, de exemplu, cu Olanda. Olanda nu atinge ODD-urile. Multe dintre ele sunt încă departe de a fi atinse. De exemplu, se vorbește despre sărăcie și energie regenerabilă, agricultură. Agricultura biologică este foarte puțin răspândită în Olanda și se emite mult mai multe mm, gaze cu efect de seră și mult mai mult dioxid de carbon decât în alte țări. Și nu putem doar să spunem că dorim ODD-urile, trebuie să luăm și măsuri. Obiectivul 12 mai ales este extrem de important. Trebuie să creăm un sistem de consum cât mai sustenabil. Economia circulară este un bun pas în această direcție, dar este insuficient. E nevoie să avem un nou mod de viață, cât mai sustenabil. De exemplu, felul în care consumăm carne și pește este un dezastru pentru planeta noastră. Milioane de animale suferă în mod inutil în industria aceasta, în zootehnia intensivă. Se utilizează diverse substanțe, antibiotice, pesticide, care la urma urmei ajung în animale, în sol, în apă și, în cele urmă, în noi, în oameni. Se utilizează foarte multă apă dulce în lume pentru zootehnie. Un kilogram de carne costă o, o mie de litri de apă. Și gazele cu efect de seră, emisiile de gaze cu efect de seră sunt foarte mari în domeniul zootehniei. Trebuie să schimbăm paradigma, să ne îndepărtăm de uh, Uh, această, um, acest peisaj de la ora actuală în care consumăm foarte multă carne și irosim foarte multă hrană. Trebuie să ne îndreptăm către o dietă mult mai bazată pe legume, nu doar uh, într-o proporție atât de mare pe animale. Și cum vom atinge atunci obiectivul cu numărul 12? Prin noua politică agricolă comună, de exemplu, am putea face multe lucruri. Comisia însă prin noua PAC nu face decât să încurajeze în continuare zootehnia, creșterea animalelor, iar aceasta are un impact și asupra obiectivului cu numărul 6. Apa noastră este plină cu nitrați și râurile sunt pline de fosfați, care sunt utilizați în zootehnie. Planurile europene în domeniul pescuitului nu fac decât să încurajeze suprapescuitul. Ba chiar legalizează o astfel de practică. Mă gândesc, de exemplu, la planurile pentru Marea Nordului și Marea Baltică. În sinteză, ce va face Comisia pentru a aborda toate consecințele în domeniul zootehniei și pescuitului, în așa fel încât să ne apropiem cât mai mult de ODD-uri. Doamna McCavan are și ea o întrebare, vă rog. Și după aceea vom încheia această rundă de uh, întrebări. Mulțumesc! Doream să pun o întrebare comisiei, mai mulți colegi au intervenit. Dar întrebarea mea era următoarea. Ce va prezenta Comisia în 2019? Ne-ar fi foarte util să fie full, mult mai clar exact ce doriți să duceți la formul politic de la nivel înalt. Noi presupunem că se va discuta la oaltă despre aspecte interne și externe oaspetele nostru de la ONU a spus că pentru a se monitoriza dacă se pune în aplicare ODD-uri e nevoie de criterii de referință. Mă întreb dacă, oare dacă Comisia lucrează la astfel de criterii de referință. Anumite state membre au sau vor avea până la anul um, revizii voluntare naționale și atunci Comisia va analiza aceste documentele la nivel național, le va compara, va face anumite sugestii, va da un oarecare impuls statelor membre în așa fel încât acestea să acționeze mai bine. Deci sper că Comisia în tot acest uh, peisaj nu e doar o căsuță poștală unde se transmit informații pur și simplu. Sper că Comisia analizează aceste informații, le compară și dă un oarecare impuls pe mai departe. La ora actuală, există foarte multe provocări pentru multilateralism și lumea se uită la Uniunea Europeană sperând că ea va fi un lider în acest domeniu la ONU, va fi un veritabil motor în acest domeniu care să dea impulsul necesar. Gaspar von Tiri de la DGDF, ar trebui și dumnealui să ia cuvântul, poate că ar trebui să ne spună câteva lucruri, poate va răspunde la întrebările care au fost adresate, nu știu cum doriți să vă organizați pentru răspunsuri, și domnul Hach, care este de la secretarul general, presupun că dumnealui coordonează Uh, toate aceste întâlniri, dar poate și DGTF că dorește să ia cuvântul mai întâi Gaspar și apoi uh, domnul Hach. Ok. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt. Vă voi arăta în câteva cuvinte cum ne pregătim să facem un raport în legătură cu partea externă, care constituie un element al raportării. După cum știți, Negocierea și adoptarea unui nou consens pentru dezvoltare a fost uh, elementul central al dimensiunii externe al politici, a politicii noastre. E o chestiune care vizează și statele membre, dar și Uniunea Europeană ca entitate la nivel internațional. Ne ocupăm acum de punerea în aplicare, de transpunerea în programare, în raportare, în cadrul, de, în cadrul normativ și în acordurile internaționale pe care le semnăm. Pregătim de asemenea raportarea în legătură cu modul în care punem în aplicare În legătură cu raportul privind ODD-urile prevăzut în consens, este vorba de un raport în care se va explica modul în care Uniunea Europeană și statele sale membre împreună susțin și ajută țările în curs de dezvoltare să pună în aplicare agenda și consensul. Vom face acest lucru în baza tuturor informațiilor disponibile, a rapoartelor ODA, finanțarea pentru dezvoltare, rezultate și informații suplimentare pe care le vom obține, obține în dialogul cu statele membre. Este vorba de un raport comun cu statele membre, lucru care poate, cred, să aibă un impact asupra modului în care ne vom strădui să avem o abordare mai unificată, mai coerentă, cel puțin pentru partea externă, pentru că vom face această raportare împreună, deci în legătură cu modul în care ODD-urile și punerea în aplicare a consensului se desfășoară. Asta ca să vă faceți o idee de modul în care facem această raportare și poate că modelul acesta ar putea ulterior să fie transpus în analizele naționale atunci când ele vor fi publicate. Deci e vorba de acțiuni comune și la nivelul raportării în ceea ce privește punerea în aplicare a consensului. Apoi a fost o întrebare în legătură cu coerența politicilor pentru dezvoltare, așa numitul PCD, care asigură legătura între dimensiunile interne și externe, desigur. Încercăm să lucrăm într-un mod mai adaptat strategiei, uh, strategie pentru 2030 a, a, incluzând în metodele obișnuite de lucru ale comisiei această modalitate de lucru a, coerentă, avem și un grup interservicii care se ocupă de punerea în aplicare a acestei abordări. Pentru a eficientiza lucrurile, folosim de coerența politicilor pentru dezvoltare ca un mod de a alimenta un exercițiu mai amplu la nivel de politici, desigur în ce privește dezvoltarea durabilă și agenda respectivă. Mulțumesc! Uh, uh, uh, Gaspar was uh, was very clear. Let me let me just uh, stress that for us the Voiam doar să mai precizez că din punctul nostru de vedere cadrul de politici pentru 2019 și raportarea aferentă se vor regăsi analizate în documentul de reflecție. E vorba de cadrul de politici în care lucrăm. Raportul va fi un raport integrat, conținând dimensiunile atât internă cât și externă, Acum, în ce acum ce formă va îmbrăca el, despre asta în momentul de față discutăm la nivelul comisiei și de asemenea și cu colegii de la SEAE, Serviciul European de Acțiune Externă. Deocamdată însă n-am ajuns la o decizie pe plan intern, așa că vă rog să aveți puțin tică răbdare. În orice caz o să vă ținem la curent. Cu privire la intențiile Comisiei și ale Serviciului de Acțiune Externă. În ceea ce privește acest document de reflexie, în cadrul său am analizat și modul în care am putea îmbunătăți acest cadru. E limpede că nu o să inventăm din senin ținte noi. Țintele au un caracter uh, eminamente politic presupun decizii eminamente politice, după cum știți și noastră foarte bine. Din discuțiile cu privire la ținte în domeniul climei și al mediului, deci nu putem să tratăm subiectul ca pe un uh, exercițiu strict birocratic, e vorba aici de o dezbatere politică Acum stăm și cântărim cum să procedăm cât mai bine și v-aș invita să nu subestimați rolul pe care îl poate juca Eurostat în monitorizarea progreselor către atingerea UDD-urilor. Eurostat este nucleul de expertiză statistică colectivă și cumulativă la nivelul atât al Uniunii Europene cât și al statelor membre. El adună la oaltă multe cunoștințe, multă experiență și v-aș invita să nu criticați uh, prea ușor munca depusă de Eurostat, care se bazează pe o colaborare intensă și strânsă cu instituții, institutele naționale de statistică. Yeah, well, thank you very much. Just to say that uh, I think the, the question is not, I mean, the targets have been set by the UN. Mulțumesc foarte mult. Fiecare ODD are o țintă, e nevoie de și, și, și de uh, date statistice și institutele respective, entitățile statistice se, de, care se ocupă de statistici se vor ocup, întâlni la New York Știm foarte bine cât de importantă e munca Eurostat. Problema e însă nu doar să colectezi statistici, ci să vezi cum le folosești. Le poți analiza, poți stabili, uite, aici este mai tare, aici este mai slab, hai să vedem ce facem cu deșeurile, să zicem. În mine, în țara mea, avem probleme, în Regatul Unit avem probleme cu exportul de materiale plastice către țările sărace. Și știm că asta e o problemă gravă. Deci sunt, sunt deja chestiuni de politică, cum tragi concluziile, ce faci cu ele, nu e, nu e vorba doar de colectarea de informații. Eu așa sper. Și din documentul de reflexie sper să vedem mai clar ce intenționează Uniunea Europeană să facă. Să mergem la New York și să arătăm că și facem ceea ce ne-am angajat să facem acum patru ani. Și să știm ce se va întâmpla uh, pentru viitorul Europei uh, în 2019, poate la summitul din România să putem transmite întregii lumi un mesaj puternic în acest sens. Cred, dragi colegi, că vom pune capăt aici uh, acestei dezbateri. Le mulțumim contribuitorilor și cred că acum avem o imagine ceva mai clară despre direcția în care mm, se cuvine să mergem pe viitor. Când delegațiile noastre se vor întoarce de la New York, va trebui să vedem cum putem să alimentăm sau să reacționăm la acest document de reflexie. Pentru că dacă vine pe la Crăciun, o să trească doar să reacționăm la el, nu mai putem să-l alimentăm. Sperăm să vină în Parlament, poate în plen, și domnul vicepreședinte Timmermans, ca să ne spună cum merge treaba cu acest document ne spuneați că în octombrie o să știți deja cam pe ce picior dansați, cum evoluează lucrările. Trebuie și noi să ținem legătura cu parlamentele noastre naționale. E vorba însă de un uh, efort politic colectiv, comun, al tuturor țărilor noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, întotdeauna e foarte utilă și domnului care reprezintă secretarul general și DG DEFCO, domnului Fontini, o abordare foarte clară și ne, ne e foarte util să știm care, ar care ar fi calendarul viitoarelor acțiuni. Le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri celor care au contribuit la dezbatere, comisie. Doamna Valean, dacă doriți să mai adăugați ceva, mulțumesc foarte mult. Uh, și eu cred că e foarte important să continuăm să conlucrăm. Trebuie văzut ce e de făcut mai întâi. Mai avem multe pe agenda, dar subiectul e important, așa încât așteptăm să vedem ce, cu ce vă veți întoarce de la New York întâi. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Le mulțumesc foarte mult și interpreților. Bună seara!